Chers collègues, j'aimerais vous inviter à prendre... Dragi colegi, vă invit să luați loc. Trebuie să fim extrem de disciplinați pentru ca să putem bifa toate ședințele constitutive ale comisiilor de astăzi. E nevoie de disciplină, deci. Am să reiau președinția în scurt timp. Dragi colegi, bun venit la reuniunea constitutivă a Comisiei pentru Dezvoltare. Conform articolului 14 al regulamentului de ordine internă, am să prezidez provizor această reuniune și asta până la alegerea președintelui Comisiei DV. Întâi de toate, doresc să vă urez tuturor bun venit avem la dispoziție foarte puțin timp, iată de ce vă rog să demarăm de îndată. Declar deci deschisă această ședință. Vă reamintesc că obiectul acestei ședințe este constituirea biroului Comisiei DV prin alegerea președintelui și a celor patru vicepreședinți conform articolului 213 al regulamentului de ordine internă. Întâi de toate, vom alege președintele după care unul câte unul cei patru vicepreședinți. Acum anunț numele membrilor supleanți care participă la vot și vă reamintesc că în caz de schimbare, grupurile politice trebuie să informeze înainte de deschiderea votului o eventuală schimbare. Pe lista membrilor supleanți, grupul Partidului Popular European îmi semnalează că domnul Lucas Mandels îl va fi înlocuit de Marlene Mortel, Ianina Oiosca, înlocuită de doamna Eva Copaci. Chiar dacă am masacrat pronunțarea numelor colegilor, am reprodus fidel înlocuirea. Pare că da. Nu există supleanță anunțată din partea grupului SD. Renew Europe, domnul Martin Code este înlocuit de Maria Soraya Rodriguez Ramos. Nu există schimbări nici din partea Renew, în regulă, atunci, pentru celelalte grupuri, nu am primit niciun alt anunț de înlocuire printr-un membru supleant. Grupurile ID, ECR GUE și neafiliații au nume de colegi membri supleanți de anunțat? Si tel pas le cas... Nu pare să fie cazul, așa încât trecem direct la alegerea președintelui comisiei noastre. Quorumul pentru validitatea votului este asigurat, un sfert din membrii sunt prezenți, e vorba de șapte deputați, deci quorumul este generos astăzi și atunci v-aș solicita candidaturile pentru președinția Comisiei DEVE. Ar fi straniu să nu avem niciun președinte. Vă rog să-mi anunțați candidații. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE, ca și coordonator tocmai ales, aș vrea să-l numesc pe domnul Thomas Tobey pentru candidatura la președinția Comisiei DV. Iau act de această candidatură. Există și altele. Vă reamintesc că candidaturile trebuie prezentate fie de un grup politic, fie de 1 pe 20 din numărul deputaților din comisia noastră. Constat că nu există uh, o altă candidatură Și atunci, existând un singur candidat, vă întreb dacă sunteți de acord cu votarea acestui candidat unic, vot prin aclamare. Oui. Oui, bon, enfin, si, si on annonce M. Tobé, je suppose qu'il a consenti. Hein. Dacă domnul Tobé a fost anunțat, presupun că a consimțit la această candidatură. Il a consenti. Domnul Tobi și-a acordat consimțământul. Trebuie să fie vorba de membrii titulari ai comisiei. Trebuie ca orice candidat să fi completat declarația de interese. Președintele este întrerupt. Da, spune domnul Tobi. Vă reamintesc, spune președintele, candidații trebuie să fie membri titulari ai comisiei și trebuie să fie completat declarația de interese financiare și uh, că au semnat codul de conduită morală. Domnule Thomas Toby, vă întreb dacă îndepliniți aceste trei condiții prealabile. Da, domnule președinte, confirmați, însă nu aveam nici cea mai mică îndoială. În acest caz, Constatând că nu există decât un singur candidat pentru președinția Comisiei DEVE, atunci vă propun să îl votăm prin aclamare. Ceea ce am făcut deja, <laughs> de fapt. Dar haideți să facem puțin zgomot, spune președintele. ați fost ales cu aplauze susținute și frenetice, spune domnul președintele, și atunci vă rog să vă preluați uh, postul, vă felicit și vă rog să preluați președinția comisiei, dar și acestei ședințe. Și mă retrag cu umilitate, spune domnul Gărans. Wow. Thank you, uh, dear uh, colleagues. It was... Vă mulțumesc, stimați colegi. E o onoare pentru mine să fiu ales ca președinte al Comisiei pentru Dezvoltare. Ați văzut cât de uh, zelos sunt, era să urc la prezidiu încă înainte de a fi ales. Aștept cu interes să vă cunosc cât mai bine pe fiecare dintre dumneavoastră. Știu că la DV aveți uh, o istorie foarte pozitivă a eforturilor transpartinice și a colaborării și aștept cu interes să continuăm pe aceeași linie pentru că avem multe lucruri de făcut împreună. Vorbim de 50 de miliarde de euro în mare, uh, trei sferturi din bugetul UE uh, pe care noi îi um, urmărim, îi supraveghem. Mă gândesc apoi la negocierile post-Cotonou, numirea uh, noilor comisari și până la finele acestei perioade mai sunt doar uh, șase ani pentru a îndeplini Agenda 2023 și uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. Adesea se întreabă în Parlament care e comisia cea mai importantă. Pentru mine, sigur, aceasta este cea mai importantă și sunt sigur că toți cei care vor fi aleși în această comisie sunt angajați, dedicați dezvoltării și ajutorului umanitar. Mulțumesc încă o dată pentru încredere și pentru faptul că m-ați ales. Aștept cu interes să lucrăm împreună. Dar acum haideți să mergem mai departe cu următorul punct de pe ordinea de zi, anume alegerea primului vicepreședinte al comisiei noastre. Deci e punctul 2 de pe ordinea noastră de zi. Vă reamintesc numele membrilor supleanți care vor lua parte la vot pentru alegerea vicepreședinților sunt de la PP Marlene Mortler, înlocuindu-l pe Lucas Mandel și Eva Copaci, care o înlocuiește pe Ianina Ocea, iar de la Renew Maria Soraya Rodriguez Ramos îl înlocuiește pe Martin Horwood. Dacă nu există și alte modificări la lista celor cu drept de vot, v-aș întreba care sunt candidaturile. Vicepreședinții vor fi aleși pe rând, unul după altul. je vais proposer. <laughs> Am să propun doi super vicepreședinți, spune doamna Rivazi. Primul vicepreședinte, Pierre Esberget Fufana, Iată pe colega noastră. Este doctorand în literaturi francofone și predă la universitate. A fost consilier municipal, e cofondatoare a Forward Germany, un ONG care luptă împotriva mutilării genitale la și e vicepreședinte a parlamentarilor de ascendență africană în Germania și reprezintă în Europa femeile africane pentru cercetare și dezvoltare. Iată o personalitate de nivel înalt care ni s-a alăturat aici în Comisia DEVE. Aș vrea să o aplaudăm. Mulțumesc pentru această candidatură. Există și alte propuneri? So, uh, then I ask you... Prea bine. Atunci vă întreb dacă sunteți de acord cu candidatura. Uh, doamna Pieret Fofana, uh, consimțiți? Sunteți de acord cu această candidatură? Propunerea? Și eu m-am mișcat un pic prea devreme, încă nu votăm. Acum vreau însă să vă amintesc. Candidata trebuie să fie membru plin în această comisie, trebuie să fie îndeplinit, să fi completat declarația de interese financiare și să fi semnat codul de conduită morală. Vă întreb, doamnă, dacă îndepliniți aceste trei condiții preliminare. Da. E bine, atunci întrucât avem o singură candidată pentru postul de prim vicepreședinte, atunci vă propun să o votăm pe colega noastră prin aclamare. Felicitări în calitate de prim vicepreședinte și vă invit alături de mine la prezidiu. Președintele, nu par să fi intervenit schimbări la lista colegilor cu drept de vot și atunci v-aș solicita de îndată să faceți propuneri pentru candidaturi la cel de-al doilea vicepreședinte. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, felicitări pentru că ați fost ales și pentru alegerea primului vicepreședinte în comisia noastră DEVE spune domnul Bulman, și în numele socialiștilor și democraților europeni vreau să vă mulțumesc pentru observațiile introductive, pentru că suntem de acord cu dumneavoastră și cred că vom face o echipă excelentă aici la Comisia de E plăcerea mea acum să sugerez pentru alegerea celui de-al doilea vicepreședinte pe domnul Norbert Neuser. Dumnealui este un membru de lungă dată al acestei comisii, încă de la începutul mandatelor sale Uh, s-a dedicat trup și suflet, ani și ani la rând, Comisiei DEVE. Are o deosebit de vastă experiență în toate sectoarele cu care noi ne ocupăm aici, la Comisia pentru Dezvoltare. Mulțumesc! Atunci aș dori să-l întreb pe domnul Norbert Noise dacă consimte cu această propunere și atunci putem trece mai departe. Vă reamintesc Membrul trebuie să fie membru cu drepturi de plin în această comisie, trebuie să fie completat declarația de interese financiare și să fie semnat codul de conduită morală. Îndepliniți aceste trei condiții preliminare? Da, răspunde domnul Noiser. Atunci, întrucât avem un singur candidat pentru postul de al doilea vicepreședinte al Comisiei DEVE, vă propun să îl alegem pe colegul Norbert Noise prin aclamare. Congratulations on... Felicitări și vă rog să veniți la prezidiu. Trecem acum la punctul 4, alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Vă întreb din nou dacă există schimbări, dacă există membri supleanți care votează în locul unor membri plini, nu este cazul, atunci vă solicit candidaturi pentru poziția de al treilea vicepreședinte al Comisiei. Aveți cuvântul. Uh, grupul Renew Europe o propune pe doamna Chris Zacaropulu ca cea de-a treia vicepreședintă a Comisiei. Ea este de origine elenă, dar a fost aleasă în Franța, este ginecolog, diplomat a Universității Sapienza. După studiile în Italia, a venit în Franța în 2007, unde a făcut cercetări pe endometrioză. După obținerea doctoratului, pe această maladie puțin cunoscută care afectează o femeie din 10 a derulat mai multe campanii de conștientizare pentru această boală în Franța și trei ani la rând a participat la campanii ale ONU. Ea s-a angajat pentru autonomizarea economică a femei ca vector de dezvoltare economică și a luptat pentru accesul la educație, ocupare și îngrijire pentru femei și fete. Iată doar un extras din lungul său CV ca să uh, înțelegeți uh, profilul dumneiei. Mulțumim foarte mult! There seems to be no other nomination. Președintele, nu pare să existe nicio altă numire. O întreb pe doamna Zaharopoulou dacă este de acord cu această numire. Da. Uh, atunci vă reamintesc că și această candidată trebuie să fie membru cu dreptul de plină în comisie, trebuie să fie completat declarația de interese financiare și să fi semnat codul de conduită morală. Doamnă, îndepliniți aceste trei condiții preliminare? Da. Mulțumesc. Atunci vă propun, dat fiind că avem o singură candidată pentru postul de al treilea vicepreședinte al Comisiei DEVE, vă propun deci să o votăm pe doamna Zacaropulo prin aclamare. Congratulations on... Felicitări și vă rog să veniți și dumneavoastră la prezidiu. Let me remind you... Vă reamintesc, spune președintele, că dacă există schimbări la lista cu nume ale membrilor supleanți care ar vota eventual în cazul unor membri plini, trebuie să semnați acest lucru înainte de vot. Acum, vreau să vă solicit propuneri de candidaturi pentru postul de al patrulea vicepreședinte al comisiei noastre, doamna Rivazi. Vă prezint un tânăr eurodeputat german lucrează de foarte mult timp cu tinerii verzi europeni. Este fotograf și jurnalist de câțiva ani și a participat la mai multe misiuni de uh, căutare și salvare în Mediterana. A urmărit mai multe rute migratorii în Balcan și s-a deplasat de mai multe ori în Afganistan. Parlamentul European și unul din subiectele Comisiei pentru Dezvoltare se va concentra pe politicile de migrație, azil și drepturile omului precum și drepturile sociale. Sunt convinsă că va face o treabă excelentă în comisia noastră. Iată-l pe domnul Eric Parcart. Perfect. There seems to be no other... Uh, nu există altă numire, altă candidaturi? Atunci, domnul Eric Marcat, consimțiți cu această propunere? Da. Vă reamintesc, candidatul trebuie să fie membru cu drepturi de plin în comisie, trebuie să fie completat uh, declarația de interese financiare și să fie semnat codul de conduită morală. Îndepliniți aceste condiții preliminare? Da. Foarte bine. Atunci, întrucât avem un singur candidat pentru acest post de al patrulea vicepreședinte, atunci vă propun să-l votăm pe Eric Marcat cu aclamare. Congratulations on your Felicitări pentru alegerea dumneavoastră și vă rog să veniți alături de noi la prezidiu. Prea bine, trecem la punctul 6 pe ordinea de zi, anunțurile ale președintelui și declar că regimul lingvistic pentru se adeve este German, Hungarian, Italian, Lithuanian, Polish, Spanish and Swedish. Uh, now we turn to the confirmation of the calendar of meetings. Acum calendarul întâlnirilor noastre 2019. Ați primit deja acest calendar în mod electronic împreună cu invitația la această ședință constitutivă. Sunteți de acord? Confirmați aceste date propuse? Da, nefiind obiecții, atunci confirmăm calendarul ședințelor noastre. În fine, aș vrea să vă informez că DV It contains important oh. A fost distribuit un pachet informativ complet unde veți regăsi uh, prioritățile și linile principale uh, de activitate ale DV. Trecem la următorul punct, următoarea ședință. Ea este programată la Bruxelles pe 23 iulie de la orele 17 la 18.30, o reuniune comună cu, ședinț, cu Comisia Envi va avea loc în această săptămână și săptămâna viitoare la New York. E vorba de agenda obiectivelor de dezvoltare durabilă. Este important pentru noi să obținem informațiile necesare. Pe 24 iulie vom avea următoarea ședință între orele 9 și 12.30. Cu acestea vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, și încă o dată felicitări pentru participare la această întâlnire constitutivă a comisiei noastre. Mulțumesc secretariatului care a pregătit temeinic această întâlnire. Doriți să interveniți? Vă rog. Da, mulțumesc. Mai există și punctul diverse de obicei pe ordinea de zi și vreau să vă întreb dacă ne puteți spune câte ceva despre evenimentele ce vor avea loc până la sfârșitul acestui an. Unii dintre colegi trebuie să se poată organiza, trebuie să facă rezervări, să ia precauții în cazul în care există delegații la care ar vrea să participe, chiar și inoficial, neoficial ne puteți anunța eventuale evenimente pe care o să le organizăm. Știm că există această conferință de la New York pe dezvoltarea durabilă. Uh, Deja ni se cere să propunem nume pentru a participa, dar ce fel de alte evenimente ne vizează? Ce delegații vor trebui numite pentru uh, eventuale alte evenimente? Thank you for the question. Mulțumesc pentru această întrebare. Informațiile pe care le dețin în acest moment este că va exista o delegație la New York 23-26 septembrie o delegație comună deve envi. E singura informație de care dispun în acest moment. Vorbim de 15 eurodeputați care vor face parte în această delegație mixtă. Însă, împreună cu secretariatul, am să verific informațiile pertinente și, de îndată ce avem știre de vreun eveniment, o să vă informăm așa încât să puteți introduce acest eveniment în calendarele proprii. Mulțumesc! De asemenea, coordonatorii vor avea o dezbatere la acel nivel uh, cu privire la delegații, pentru că de-abia am fost aleși, deci nu putem să știm. Uh, suntem o comisie care lucrează foarte bine și mă întreb dacă suntem prea formaliști, nu o să putem avansa și ar, bine, ar fi bine să dispunem de informații și în mod informal. Sunt de acord, spune președintele, vă asigur, vă promit că veți primi toate informațiile pertinente, tocmai pentru că suntem o comisie de mici dimensiuni. Mulțumesc! I declare the meeting closed. Declar ședința închisă.